este, mă scuzați, este vorba de proiectul de ordine de zi, nu există obiecții, deci este adoptat. Primul punct pe ordinea de zi este